a avea un uh, nivel de zgomot care să ne permită să uh, începem explicarea voturilor. O să încep cam peste 30 de secunde. Stimate colege, stimați colegi, am ajuns la explicarea voturilor. Primul punct este recomandarea lui Iaroslav Valesa privind acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Liberia. Liberia. Primul vorbitor pentru un minut, Jean-Luc Mélenchon. Ce text mă opun acestui acord pentru că el reprezintă logica intruziunii Uniunii Europene în resurse naturale ale anumitor țări. În cazul Liberiei, situația este cu atât mai inacceptabilă cu cât 50% uh, din populația locală trăiește din pescuit, iar prin asta noi am autorizat capturarea de 3 milioane și jumătate de tone de pește care sunt preluate din posibilitățile pescarilor locali. Este un uh, acord uh, foarte dezechilibrat și care va împieta asupra drepturilor uh, populației locale. Mulțumesc foarte mult! Andrei. Are cuvântul acum domnul Mamikins, un minut. Paldies jums, priekšsēdētājs kundze. Šis nolīgums ne tikai ļaus Eiropas Savienības zvejniekiem. Acest acord uh, va permite pescarilor europeni să pescuiască în mod legal în uh, apele teritoriale ale Liberiei. Se va ameliora astfel cooperarea economică între părți, mai ales uh, în domeniul pescuitului tonului. În Liberia, 12% din din uh, uh, PIB vine din pescuit, mm, dar uh, pescuitul ar putea juca un rol mult mai important în economia acestei țări. Vă mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Daniel Hanan, un minut. Vă mulțumesc, doamna vicepreședintă. Motivul pentru care discutăm despre resursele haleotice a, altor, a unor state terțe ține de catastrofă catastrofa naturală cauzată de politica de pescuit comună în apele teritoriale europene. Ignorăm o problemă mult mai largă a Uniunii Europene și anume acest obiectiv al uh, al uh, apropierii, al aprofundării permanente a Uniunii uh, Europene, un obiectiv care subminează, descurajează conservarea resurselor uh, naturale. Este o situație valabilă și pentru moneda euro, pentru tratatul Schengen. Sacrificăm toate lucrurile pe altarul dogmei unei uniuni tot mai aprofundate. Deci, în ciuda dezastrului care amenință pescuitul uh, din Marea uh, Britanie, uh, domeniul pescuitului nu a fost renegociat cu Uniunea Europeană de către Regatul Unit înaintea referendumului. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Maulo pentru un minut. Ah. Aha. Bekomme gerade die Information, dass Herr Maulo jetzt Tocmai am primit informația că domnul Maulio nu va lua cuvântul, deci dau cuvântul acum domnului Carver un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat împotrivă, bineînțeles că am votat împreună, pentru că vedem ce dezastru economic și de, de mediu um, uh, uh, provocate de politica uh, pescuitului și acum vrem să exportăm uh, practicile noastre cele mai proaste pe coasta Africii Occidentale. Am văzut ce alte acorduri de pescuit au făcut altor țări în Africa Occidentală. Nu așa trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare. Uh, se spune că 600.000 de euro pe an se dau uh, 34 de uh, vase pentru a pescui 3,5 milioane de tone de pește. Este foarte clar că comunitățile pescarilor din Liberia vor uh, suferi de pe urma acestui acord foarte dezechilibrat, foarte neechitabil. S-a văzut asta și în alte părți din Africa Occidentală, pentru că Uniunea Europeană uh, și flotele sale au uh, omorât pur și simplu uh, uh, uh toate resursele naturale de acolo. Este un dezastru umanitar, un dezastru economic. Mulțumesc! Trecem la următoarea recomandare, <coughs> cea a domnului Guillermo Mato privind posibilitățile de pescuit și contribuția financiară în urma acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania. Avem doi vorbitori. Primul este domnul Mamikins. Un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Primul acord a fost uh, semnat în 1989 și de atunci am avut uh, mai multe acorduri am încercat să rezolvăm uh, problemele persistente, dar din păcate Mauritania a fost împotriva um, aducerii capturilor la țărm în Las Palmas, în insulele Canare. Pot să înțele putem înțelege de ce uh, reacționează alți, astfel, dar eu uh, doresc să subliniez faptul că Comisia trebuie să acorde mai multă importanță uh, acestei probleme în reuniunile comune cu Mauritania. Și având în vedere că în Mauritania nu există infrastructură dezvoltată uh, suficientă pentru aducerea capturilor la țărm, este ilogic ce se întâmplă, dar sunt pentru. Mulțumesc. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Hanan, un minut. Äh, er Se pare că nu mai este în sală. Deci trecem la următorul raport, cel al domnului Tomasic. Noi instrumente de dezvoltare teritorială în, în politica de coeziune 2014-2020. Prima vorbitoare este doamna Morvai, un minut. Vă mulțumesc. Uniunea Europeană lucrează deseori cu instrumente magice, recurge la idei uh, revoluționare și promite transformări uh, fundamentale. Însă, rezultatul nu este niciodată unul uh, pozitiv, mai ales pentru noile state membre ale Uniunii Europene. Noul cuvânt uh, magic este dezvoltarea comună în domeniul politicii de coeziune. Însă, obstacolul este reprezentat tocmai de acțiunile Uniunii Europene. Cum putem discuta despre o dezvoltare comună, de o evoluție comună, dacă se fură pământul uh, uh, statului respectiv? Nu mai există întreprinderi mici și mijlocii care să aibă succes, succes înregistreze succes pentru că sunt uh, sugrumate de marile companii multinaționale. Mulțumesc, care din nou cuvântul domnul Mamichin, sunt minut. Mulțumesc foarte mult. Așa cum se știe, în programa de, perioada de programare 2014-2020 se pune accent mai mare pe uh, abordarea integrată și teritorială din cadrul politicii de coeziune. Există două noi instrumente noi, uh, unul care se referă la dezvoltarea prin autoritățile locale și apoi investiții teritoriale se folosesc instrumente și la nivel subregional pentru a avea sinergii între sectorul public și cel privat. Și în ce privește strategia teritorială integrată, se adună resurse din mai multe direcții. 5%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

este una ad- uh, adecvată și uh, acesta este motivul pentru care am sprijinit acest uh, raport. Avem nevoie de mai multe instrumente disponibile autorităților municipale care să le permită să ceară finanțarea proiectelor lor locale. Desigur, eficacitatea proiectelor trebuie să fie monitorizată pentru că putem pune sub semnul întrebării eficacitatea anumitor proiecte. Ar trebui să facem tot ceea ce ne stă în puteri pentru a reduce sarcinii povara administrativă autorităților uh, municipale. Vă mulțumesc. Se pare că nici domnul uh, Stefano Maulo, nici domnul Stanislav uh, Polciac nu mai sunt prezenți, probabil că le-a fost foarte foame, un lucru pe care îl pot uh, înțel- înțelege foarte bine. Are cuvântul acum domnul Etheridge, un minut. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Am votat împotriva acestor măsuri, așa cum am făcut uh, împotriva tot ceea ce se preconizează la Comisia Regii, unde sunt membru, din motive foarte clare și principiale cetățenii din Regatul, Regatul Unit, contribuabilii respectivi, trebuie să își mențină banii în Regatul Unit. Nu trebuie să fie banii distribuiți pe teritoriul Uniunii Europene. Îmi pare rău, foarte rău, uh, că există aceste discrepanțe de dezvoltare în Europa, dar noi avem problemele noastre, nu trebuie să folosim banii britanicilor pentru a, a, a finanța altceva. În regiunea mea, oamenii au probleme cu educația, cu, cu, cu locuințele, cu mersul la doctor și acum ce facem? Luăm banii lor și îi dăm peste tot în Europa. Eu îmi doresc să meargă bine statul uh, Providență în Europa, dar plătiți dumneavoastră din ei și nu britanicii. Cetățenii noștri, mulțumesc! Ajungem la ultimul raport, la care există explicații de voturi. Raportul doamnei Iotova, politica de coeziune în regiunii la Munta Europene. În numele grupului politic UE NGL are cuvântul doamna Maria Lidia Senra Rodriguez, două minute. Obrigada, președinte. Mulțumesc, domnul președinte este un raport foarte ambigu doamnă președinte include elemente pozitive pentru uh, zonele de munte recunoaște că trebuie să îi sprijinim pe agricultorii din aceste regiuni dar din păcate conține și elemente foarte negative. Astăzi, avem nevoie de resurse publice, de servicii publice de calitate, fără de care nu vom putea menține activitățile din zonile de munte. Avem nevoie de profesori, de personal în domeniul sănătății publice, um, avem nevoie de finanțare pentru servicii de sănătate uh, și uh, de învățământ. Astăzi ce se întâmplă? La biodiversitate. Trebuie să recunoaștem că întreprinderi mari, mai ales din domeniul energiei, acaparează resursele uh, din uh, aceste zone. Nu trebuie să încurajăm această acaparare a resurselor numai pentru a urmări obiectivele UE în domeniul energiilor regenerabile și din motivele pentru care le-am evocat, am votat împotriva acestui raport. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Morvai. Un minut. Sunt cu totul de acord cu afirmația că în Uniunea Europeană cei care trăiesc în zonele uh, sărace ar trebui să se bucure de mai mult uh, ajutor și avem nevoie de o strategie uh, adecvată din acest punct de vedere. Ar fi trebuit să facem acest lucru nu doar pentru regiunile muntoase, dar pentru toate regiunile care au uh, rămas în urmă unde există un uh, nivel de uh, dezvoltare uh, care a rămas în urmă față de statele din vestul Uniunii Europene. Noi considerăm că ne-am fi descurat mai, mai bine dacă nu am fi făcut parte din Uniunea Europeană. Trebuie să recunoaștem care sunt regiunile defavorizate, trebuie să recunoaștem faptul că distrugerea zonelor rurale nu este o coincidență, Trebuie să recunoaștem faptul că zonele uh, rurale sunt uh, depopulate și datorită uh, politicii sistematice neoliberale ale Uniunii Europene, politicii de liber schimb promovate de Uniunea Europeană. Are cuvântul domnul Mamichin, sunt minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Regiunile muntoase reprezintă doar 30% din teritoriul Uniunii Europene. Din păcate, nu se bucură de o atenție specială. Dacă ne uităm la contribuția acestora la economia Uniunii Europene, eu aș dori să mă exprim pentru acest raport. Cred că avem nevoie de o definire a regiunilor muntoase în politica de coeziune. Trebuie să ne gândim la regiunile montane populate, să țină seama de aspectele schimbărilor climatice și să ne gândim care sunt regiunile care ar putea fi populate din nou din punctul de vedere al efic- eficacității, aceste regiuni pot avea o contribuție mai mare. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Monica Macovei. Un minut. Mulțumesc. Am votat uh, acest raport pentru că este în interesul României uh, ca Uniunea Europeană să investească în regiunile montane uh, și să le protejeze atât din perspectiva protecției mediului cât și pentru dezvoltarea lor uniunea europeană nu are uh, uh, o politică regională uh, pentru zona de munte pentru zona montană și de aceea consider și cer comisiei europene o strategie o agendă pe baza căreia să facă o strategie pentru protecția și dezvoltarea doamnă macovei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

ar fi fost rândul domnului Polciac, care nu este prezent. Deci ultima vorbitoare este doamna McGuinness, un minut. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat, bineînțeles, pentru acest raport, pentru că Um, el cerem atenție deosebită pentru um, regiunile uh, de munte și periferice. Astfel putem obține un echilibru în Uniunea Europeană și în statele membre. Și așa cum a spus doamna Macovei, e nevoie de servicii pentru cei care trăiesc în această regiune, inclusiv bandă largă, servicii medicale, um, de învățământ și de sănătate. De aceea acest raport vine la momentul potrivit. Da, avem probleme de șomaj în rândul tinerilor în regiunile îndepărtate. Cum putem să încurajăm pe tineri să trăiască și să muncească în aceste zone. Dacă nu găsesc un loc de muncă, nu vor rămâne acolo. Aceasta e o adevărată provocare pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Pentru a face legătura cu dezbaterea precedentă privind șomajul, uh, mai ales în rândul tinerilor, în Irlanda există o problemă legată de faptul că tinerii cu disabilități nu pot să profite de, să profite de uh, programul de garanții pentru tineri. Um, e o problemă pentru că nu se asigură egalitatea și echitatea și um, sper că se va face ceva pentru a se rezolva problema. Mulțumesc! Vă mulțumesc. De obicei nu permitem aplauze din galerie, dar fiind vorba de ultimul vorbitor, nu doresc să protestez. Vă mulțumesc tuturor și ne revedem din nou la ora 15. Un prânz plăcut!